Deci, dragi colegi, ne-au mai rămas două puncte pe ordinea de zi, deci haideți să continuăm. 16 până la 20, o discuție în comun între acordul liber schimb dintre UE și Singapore, acordul în sine și partea care privește protecția investițiilor aferent acestui acord pe care le vom discuta împreună. First of all, I would like to... În primul rând, aș dori să urez bun venit doamnei Russo, autoarea studiului, bun venit! Iar în notițele mele figurează și un oaspete din partea Singapore,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 So, the guest from Singapore just Deci oaspetele nostru din Singapore tocmai a ajuns. Vice președinte pentru comerț și ambasadorul domnul Ratam și un reprezentant al Camerei de Comerț din Singapore, doamna Neles. Nu o văd, unde sunteți? Acolo, da, bun venit. Deci, avem la dispoziție o oră pentru discutarea acordului și a studiului. Pentru început, am să dau acum cuvântul doamnei Russo, care ne va oferi o privire de ansamblu asupra studiului. Circa 5 minute, vă rog. Mulțumesc! Studiul oferă o analiză cuprinzătoare a prevederilor acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Singapore, de defalcat pe cinci secțiuni. Prima secțiune uh, stabilește sfera de cuprindere a acordului, în special în domeniile în care se liberalizează accesul pe piață, de pildă prin reducerea tarifelor sau uh, uh, înlăturarea tarifelor barierelor netarifare. Al doua parte se referă la po- <clears throat> achiziții publice, proprietatea intelectuală, dezvoltare sustenabilă. Ar trebui notat și faptul că s-a plecat de la textul din mai 2015 în condițiile în care uh, textul final acordului nu era disponibil la momentul redactării. Cea mai nouă, a treia parte a studiului, modele, discută răspunsurile principalor actori uh, la acest acord. O a patra secțiune oferă o analiză a Curții Europene de Justiție în cazul TUS Last 15 în ceea ce privește semnarea doar de către UE acestui acord. Studiul se încheie cu concluzii generale și recomandări pentru Parlamentul European. În ceea ce privește sfera de cuprindere a acordului, considerăm că prevederile sale simple uh, conțin, uh, duc la o liberalizare semnificativă a comerțului. În chiar dacă reducerea tarifară pentru exportatori nu vor fi la fel de uh, majore ca în alte acorduri negociate de UE, exportatorii din Singapore vor putea beneficia de uh, acces la piața UE fără tarife. În plus, noi angajamente în ceea ce privește de furnizarea de servicii și stabilirea companiilor va facilita în continuare comerțul cu servicii, cu o creștere semnificativă pentru ambele părți, dat fiind faptul că Singapore este un uh, centru de servicii <clears throat> deja tradițional. Față de acordurile de liber schimb cu Corea sau cu CETA, am considerat că cel cu Singapore respectă actuala abordare a UE față de acordul de liber schimb. În ceea ce privește protecția investițiilor, textul noului acord pentru protecția investițiilor pe care l-am revizuit în scopul acestei prezentări este mult mai apropiat de CETA decât capitolul pentru investiții original stabilește, de pildă, un tribunal permanent și un tribunal de apel pentru solicitările investitorilor. Totuși, există diferențe între cele două texte care, în practică, s-ar putea dovedi semnificative, precum diferența între sfera de aplicare a standardelor de non-discriminare dintre a, din ambele acorduri. Interviurile noastre cu actor play au arătat că reacțiile față de acord au fost în mare parte pozitive am avut respondenți atât din UE cât din uh, Singapore care au uh, evaluat noul acord de liber schimb ca un proiect ambițios cu noi oportunități pentru comerț și investiții și cu susținerea creării de noi locuri de muncă. S-au exprimat însă și preocupări, în special din partea reprezentanților sindicatelor din UE, unde s-a punctat că nu există un mecanism de soluționare a litigiilor care provin din nerespectarea conflictelor de muncă și nu există un accent suficient pe dezvoltare durabilă și respectarea condițiilor sociale și de mediu. Uh, ca răspuns a spus că se impun standarde ridicate de protecție socială. De asemenea, s-a exprimat insatisfacție față de uh, ratificare durează foarte mult. Am constatat de asemenea că în ceea ce privește decizia curții, a, pentru investiții, care nu se califică ca investiții directe, străine și în ceea ce privește mecanismul de soluționare a investițiilor, UE și statele membre au competențe partajate. Consecința fiind ca viitoarele mecanisme de soluționare a disputelor din uh, acordul comercial viitoare vor avea nevoie și de ratificarea de către statele membre. Deci, de asemenea, după această decizie a Curții Europene de Justiție în cazul ACMEA, um, încheierea de clauze în cadrul acestor acorduri de liber schimb care să scoată de sub jurisdicția uh, CGE, disputele acestea s-ar putea să nu mai ai, să fie lipsite de orice substanță. Am să dau cuvântul colegului meu, domnul Glim Chambers. Am analizat impactul asupra comerțului, asupra investițiilor și asupra economiei în general, începând cu comerțul. Cercetarea academică în general arată că acordurile de liber schimb sunt benefice pentru volumurile de comerț uh, în ansamblul lor între părțile implicate și efectele pot fi foarte ridicate, analizând uh, acordul cu Corea prin analogie, care este cel mai apropiat de cel propus pentru Singapore au existat o creștere a exporturilor UE către Coreea de Sud după ce acesta a intrat în vigoare în 2011. Anumite critici au existat atunci dacă se vor fi modifica anumite fluxuri comerciale dinspre Corea spre UE. În anumite cazuri chiar au scăzut. Asta nu datorită acordului în sine, dar au existat și beneficii pentru consumatorii sudcoreeni uh, baza importurilor din UE. De asemenea, am analizat și efectele econometrice și să vedem, să filtrăm și alte teme, precum efecte sezoniere și trendurile care stau la baza anumitor evoluții și am constatat că există beneficii pentru exporturile UE dar mai puțină certitudine în ceea ce privește ce se întâmplă pentru firmele coreene. Acest acord însă este oarecum diferit și pe conținut și punctul de plecare al economiilor în ceea ce primește, privește comerțul în primul rând. În fine, acordul pe care Singapore l-a semnat cu China se pare că a dus la o scădere a importurilor uh, în Singapore, din Corea de Sud și Statele Unite. Deci dacă ne uităm la impactul pentru Singapore, pentru exporturile UE către Singapore, creșterile vor fi probabil mai mici decât în cazul acordului cu Corea, asta datorită faptului că schimbarea tarifară este mult mai mică. Singapore deja oferă un acces fără taxe vamale, dar vor exista și anumite bariere netarifare care vor fi ridicate pentru exporturile din Singapore către UE. Uh, ei vor beneficia de o scădere majoră a taxelor vamale și probabil că importurile din Singapore vor uh, <clears throat> crește. Deci, vom avea probabil o creștere de 10% de ambele părți. În ceea ce privește accesul, studii generice arată că acordurile de schimb au un uh, efect benefic pentru investiții, a existat un impact semnificativ asupra investițiilor ca urmare a acordului cu Corea, iar în cazul acestui acord specific există aspecte suplimentare, precum mecanismul de soluționare a disputelor între stat și investitor, dar oricum probabil investițiile vor crește ca și în cazul acordului cu Corea de Sud, deci creșteri proporționale pentru ambele părți. Și în fine am făcut și eu o evaluare generală macroeconomică. Nu știu dacă mi-am depășit timpul alocat, dar se vede foarte bine pe acest slide. Deci am văzut care sunt uh, impactul, efectele as comerciale și cele datorate investițiilor asupra PIB-ului. Deci un impact uh, vedem cum anume o creștere a investițiilor și a uh, fluxurilor comerciale afectează uh, PIB-ul. De ambele părți vom asista conform datelor la o creștere. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul raportorului pentru comentarii și apoi uh, reprezentantului uh, Singapore pentru a ne oferi perspectiva uh, dânșilor. David Martin, așadar. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum știți, acest acord este atât de vechi, că atunci când s-au început uh, negocierile, Regatul Unit avea un uh, guvern uh, rezonabil și chiar unul pre-european. Evident că nu este prima discuție în ceea ce privește acordurile liber schimb cu Singapore. N-am să sintetizez acum istoricul discuțiilor. Mm, și de ce s-a ajuns la împărțirea acordului pe partea comercială și pe investiții. În calitate de raportor, susțin includerea acestor acorduri. Eu cred că sunt bune atât pentru Singapore cât și pe Uniunea Europeană și am să încerc să explic de ce consider acest lucru. În ceea ce privește acordul de liber schimb, beneficiile economice sunt clare. Singapore poate e doar un stat uh, oraș, dar uh, se află în uh, sud-estul Asiei și cu cât avem fluxuri comerciale mai mari cu Singapore, cu atât vom avea fluxuri comerciale mai mari în regiune. Avem companii cu sedi în Singapore și mm, mulți chiar, multe chiar au sediile sociale. Acordul va înlătura toate tarifele care mai rămân pentru produsele europene, va crea noi oportunități pentru um, piața achizițiilor publice și uh, un lucru necontroversat se folosește o listă de exemple pozitive pentru GAT. Apoi, avem 190 de indicații geografice protejate. Însă nu este vorba doar de partea economică, e vorba și de valori. Fluxurile comerciale vor crește, dar este vorba și de un acord comercial progresist, unde multe din valorile uh, noastre principale sunt susținute bunurile importate din Singapore vor trebui să corespundă standardele U.S. garantează principiul prudenței, protecția mediului, și un angajament de a implementa acorduri multilaterale precum cel de la Paris și include, desigur, și angajamente standard în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și convențiile OIM atunci când este vorba de drepturile omului. Singapore trebuie uh, să fie privit ca o perlă în sud-estul Asiei. Însă, sigur, mai sunt lucruri de făcut. Uh, salutăm uh, angajamentul sporit în trecutul recent din partea Singapore la nivel de OIE. Am avut contacte strânse cu colegii din Singapore pentru a vedea cum anume se pot face eforturi uh, suplimentare pentru ratificarea celor cinci convenții ILO care au mai rămas. În ceea ce privește aplicarea, uh, partea cu uh, TSD, investițiile străine directe, și mai există de asemenea condiții suspensive. S-ar putea efectua așadar modificări prin clauza de revizuire generală a acordului, iar partea din Singapore ne-a spus că sunt uh, deschiși pentru discuții în această uh, privință. Va fi așadar primul acord de liber schimb între UE și o țară din Asia știți că a fost un obiectiv <clears throat> pe termen lung de a avea un acord între regiuni și am fost timp îndelungat raportor um, pe ASEAN UE. În anii 2000 încă nu avem un uh, acord între regiuni. Din păcate, în plus, trebuie să ne amintim că Singapore face parte din noul bloc uh, TPP în minus Statele Unite, Partenerii noștri comerciali se mișcă spre o intensificare a fluxurilor comerciale și mm, e momentul atunci când ne mai putem baza pe statul Unite ca partener comercial să întărim relațiile noastre cu Asia. Și mm, Asia de Sud-Est este, din punct de vedere economic, una din regiunile mondiale care crește cel mai repede. Acum, mai pe scurt, dacă m-aș referi la mecanismul de soluționare a investițiilor. Pentru Canada uh, s-au redeschis uh, negocierile pentru a înlocui mecanismul de soluționare disputelor cu un sistem de tribunale. Am solicitat ca și în cazul Singapore să se facă același lucru, să existe un tribunal în care să fie constituit din judecători independenți, un cod de conduită pentru judecători, asigurarea conduitei etice, proceduri transparente, inclusiv audieri publice și mm, documente principale publicate online, un mecanism de apel, un angajament de a stabili un tribunal investițional multilateral și, nu în ultimul rând, protecția drepturilor, care, iată, toate figurează în cadrul acestui acord. De aceea, prevederile în ceea ce privește protecția investițiilor depășesc uh, ceea ce figurează în CETA, deci poate fi considerat un fel de CETA plus, includerea unui tribunal de apel uh, perfect funcțional, un cod de conduită deja integrat, uh, prevedere în ceea ce privește fosții judecători, odată ce le expiră mandatul, pentru a stopa viitoare conflicte de interese, ceea ce lipsește complet din acordul CETA și înțeleg de asemenea că se lucrează acum la nivelul Comisiei și în ceea ce privește regulile de numire a judecătorilor și de a face sistemul mai accesibil pentru IMM-uri. Deci, multe beneficii pe care le-am solicitat uh, în CETA și le-am obținut în CETA, dar multe beneficii care depășesc cadrul CETA. Cred că ar fi ciudat pentru acest Parlament să fi solicitat un sistem uh, de tribunale internaționale și să nu includă un astfel de sistem în noile acorduri. Deci recomand atât acordul comercial cât și acordul pe investiții pentru adoptarea de către această comisie. Mulțumesc și acum reprezentantul Singapore. Mulțumesc domnule Lange, mulțumesc domnule Martin pentru introducere și pentru ocazia de a mă adresa dumneavoastră tuturor astăzi pentru a discuta acordurile de față. Aceste acorduri probabil că nu sunt noi pentru mulți dintre dumneavoastră, de aceea mă voi limita la trei chestiuni uh, principale în momentul în care discutăm procesul uh, care duce la ratificare. În primul rând, cum ne se încadrează acest acord într-un cadru uh, mondial? În al doilea rând, legături între regiune și oportunități între UE și Asociația ASEAN. Și, în al treilea rând, contribuția specifică și problemele care le abordează acordul de liber schimb și cel de investiții, care vor merge de la transparență, la mediu, la uh, cod al muncii. Primul rând, relevanța dezvoltării globale, inclusiv fricțiuni la nivel comercial, care, printre altele, se manifestă în tarife generalizate, precum cele în ceea ce privește oțelul, aluminiu, paneluri solare, mașini. Iată, deci, cu aceste negocieri facem tot posibilul pentru a rezolva aceste chestiuni în același timp. Uh, suntem conștienți de nevoia de a susține comerțul global, inclusiv de a integra și obligații de mediu. Facem acest lucru și prin intermediul acestor acorduri, stabilind legături cu parteneri care gândesc la fel. Și de aceea arătăm că continuăm să valorizăm uh, standarde globale, să facem în așa fel încât să putem crea locuri de muncă. V-am încuraj... sau ați încurajat, de pildă, prin pașii pe care ați făcut și cu Japonia, acest uh, cadru general și uh, multilateral și și noi participăm și la nivel de OMC și în alte foruri internaționale. Aș putea continua cu lucrurile pe care le-am făcut în această privință CTPP, care a fost uh, semnat. Urmează și Noua Zeelandă. USACP în regiunea ASEAN, care include uh, China, Corea de Sud și Australia, care fac presiuni pentru o uh, finalizare cât mai rapidă. Deci împărtășesc aceste evoluții cu dumneavoastră pentru că legătura cu Europa este una importantă și, și face parte din mesajul de a conecta uh, Europa de un parteneriat cu Asia și nu este vorba doar de UE și Singapore, ci de regiunile noastre. Pe scurt, așadar, există o semnificație chiar mai amplă, strategică, astăzi decât în momentul în care a fost semnat acordul pentru că părțile implicate, companiile, dar și lucrătorii au, vor avea parte de standarde mai ridicate și acestea trebuie să fie <clears throat> bazate în realitate, trebuie să fie globale și nu trebuie să fie dictate unilateral prin tarife. Trecând la cel de-al doilea punct, în ceea ce privește conectivitatea UE-ASEAN. Aceste date se pot uh, regăsi în informațiile pe care vi le-am pus la dispoziție. Dacă nu le aveți uh, încă, le puteți lua de la intrare. Singapore, ca nod uh, major în regiune, a permis miilor uh, de companii să aibă acces în regiune, inclusiv în Indonezia, Malezia și așa mai departe. Astăzi ASEAN este a șasea cea mai mare economie din lume și până în 2030 probabil va fi cea mai importantă. În 2018 uh, facilităm discuțiile pe toate dimensiunile, inclusiv pe securitate. Vom uh, continua să fim o punte către UE și suntem uh, coordonatorul pe chestiunile ASEAN. Mulți dintre dumneavoastră, domnul Martin, domnul Lange ne-au vizitat. Ați văzut cu ochii dumneavoastră cum funcționăm și că suntem uh, dispuși să ne deschidem față de controle și practici. Și iar în ceea ce privește clima și schimbările climatice, liberalizări comerciale, am fost alături de dumneavoastră ca și partener și ca susținător al multilater multilateralismului voi fi mai succint și am să vă dau uh, un exemplu în ceea ce privește participarea noastră în OIM. Aici avem un parteneriat în funcțiune, nu este doar o chestiune generică de participare la întâlniri, ci a fost un program specific care a fost renoit de trei ori împreună cu OIM pentru a dezvolta în comună și de a implementa un program în ceea ce privește practici uh, progresiste, în ceea ce privește um, prevederile la locul de muncă. <coughs> Apoi aș dori să ilustrez cum anume acest acord de liber schimb și uh, acordul de protecție a investițiilor vor avea un impact asupra semnatarilor. Acest uh, acord este unul ambițios și progresist, așa cum s-a spus. Pe lângă liberalizarea comerțului și beneficiile, uh, acestea, pe lângă cele comerciale, merg chiar mai departe se asigură protecția investițiilor, drept, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, protecția concurenței. Sunt multe ce mai pot fi adăugate. Vă dau două exemple specifice. Blue Solutions, o companie de car sharing din Franța, a semnat un acord cu o autoritate de transport pentru a pune în practică prima sca, um, schemă la scară largă de car sharing în Singapore. Iată deci că astfel o companie din UE are acces la un domeniu reglementat în uh, Singapore. În plus, Odată ce va intra în vigoare acordul de liber schimb, noile mașini care sunt făcute în UE, testate în conformitate cu standarde acceptate la nivel internațional, vor fi acceptate în Singapore fără niciun fel de cerințe de testare suplimentare. Blue Solutions va fi un beneficiar imediat, dar acest lucru înseamnă că imediat standarde europene, europene sunt acceptate în Singapore, după care vor urma probabil și alte regiuni sau alți parteneri. În ceea ce privește cultura, unde Singapore și UE sunt complementi, agricultura, îmi cer scuze, unde Singapore și Europa sunt complementare, mai ales că Singapore nu prea are cum să aibă mare agricultură fiind un stat-oraș. Negociatorii dumneavoastră au negociat negociat dur pentru a facilita accesul de produse de carne în Singapore, fără alte controle. Deci, produsele agricole, agricultura din Europa ar avea de uh, profitat. Oricum am importat de la dumneavoastră, dar uh, vor fi beneficii pentru producătorii europeni care vor avea acest avantaj față de ceilalți. Mai am multe exemple pe care pot să vi le dau, dar Vreau doar să spun pe final că împărtășim valori și interese comune și de aceea obiectivele noastre sunt uh, clare. A durat mult, dar uh, a venit momentul să finalizăm. Aștept cu interes, așadar, uh, momentul în care vom avea parte de o ratificare de succes în beneficiul lucrătorilor, al companiilor și al ambelor părți. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru această poziție din partea uh, Singapore și acum avem jumătate de oră la dispoziție. 10 persoane au cerut să intervină și Vom da cuvântul și comisiei și de asemenea posibilitatea de a răspunde la aceste întrebări invitațiilor noștri. Deci vom avea un minut și jumătate pentru fiecare dintre dumneavoastră. Va începe domnul Kelly. Mulțumesc. Ultima oară când am discutat, uh, cred că a fost în urmă cu 6-7 luni uh, de zile, domnul Kamal uh, spunea că e vorba de puține progrese și cred că timpul a ratificat acest lucru în acordul de la Singapore. Eu cu colegul meu, Sorin, ne-am implicat foarte mult în aceste discuții și cred că nimeni nu se poate plânge de absolut nimic. Este Uh, o adevărată țară miracol, un stat, uh, oraș uh, cu multă ingeniozitate din partea poporului său. Am văzut și recent când Singapore a fost aleasă pentru întâlnirea între Corea de Nord și liderul american. Deci cred că nu există niciun motiv pentru ca uh, nimeni să se împotrivească ratificării. Este uh, un lucru care ar uh, dăuna atât cetățenilor din uh, Singapore și companiilor europene, aproximativ 600, 750 au sediul acolo, și, uh, de asemenea, pentru că uh, afacerile europene ar avea de suferit. Este în interesul nostru și al Singapore să ratificăm acest Uh, acord cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kamal, vă rog! Mulțumesc foarte mult. După cum știți, în urma cu 5 ani am fost uh, raportor și David era raportor din umbră și uh, interesant este că, uh, deși uh, eu și David nu suntem de acord în ceea ce privește un guvern rezonabil, de data aceasta suntem de acord, așa cum a spus și domnul Kelly. Uh, atunci când se întâlnește raportorul și raportorii din umbră, se pare că există un consens remarcabil între noi și este de-a dreptul uh, uh rușinos faptul că am lăsat deoparte până acum uh, Singapore. Înțelegem care este politica și problema investițiilor în spatele acestei uh, probleme. Și uh, aș fi curioasă dacă ați putea răspunde la mai multe comentarii pe care vreau să le fac. Am văzut care este prezentarea și uh, estimările de fluxuri comerciale cu aspecte pozitive de ambele părți. În 2003 ați încheiat acordul de liber schimb uh, Statele Unite-Singapore și cred că și atunci s-au făcut estimări și vreau să vă întreb uh, în ce măsură realitatea a depășit estimările în ceea ce privește fluxul comercial sau nu. În al doilea rând, din cauza investițiilor am uh, deschis uh, ușa și vreau să vă întreb uh, ce părere aveți despre SPTTP și capitolul de investiții din acest acord și eventualul conflict care ar putea apărea. Un alt, o altă întrebare ar fi fost despre acordul mai general, dar poate este prea devreme pentru a o face. Domnul Tremoza, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în numele liberalilor, aș vrea să vă transmit uh, că mm, suntem în întârziere în ceea ce privește adoptarea acordului cu Singapore. Am început în 2010, am avut un blocaj în 2013, s-a renegociat din nou, am avut uh, diverse dispute și în grupul meu există această senzație de frustrare față de nefinalizarea acordului. Pentru Uniunea Europeană, acordul de liber schimb cu Singapore este o situație în care ambele părți au de câștigat. Singapore este o economie avansată, un adevărat hub pentru companiile europene, dar uh, Singapore nu are uh, produse agricole sau de altă natură care să fie concurente sau rivale directe produselor europene. Deci, uh, Singapore nu dorește decât să uh, cumpere, să achiziționeze produse din Uniunea Europeană și tocmai de aceea nu înțeleg de ce atâta dezbatere. Cred că avem o veste foarte bună de a anunța cetățenilor noștri în următoarele luni de zile. Să spunem că uh, munca noastră le este utilă, lor și companiilor europene. Și cred că ar fi un exemplu bun și pentru următoarele acorduri de liber schimb, pentru că, de altfel, Singapore este un adevărat lider în regiune, în Asia și trebuie să arăt arătăm cetățenilor că putem fi și utili. Mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru aceste informații care vor fi foarte utile să le transmitem înapoi acasă la noi și uh, puteți fi convinși că avem o majoritate largă aici la Parlament pentru a adopta acest acord de liber schimb. Anne-Marie, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, raportul pe 2009 ne arată că uh, Singapore are foarte multe emisii de dioxid de carbon, poate cele mai mari uh, pe cap de locuitor. Și vreau să vă întreb un lucru. Comisia Europeană are date recente în ceea ce privește consecințele acordului asupra schimbării climatice. Ca și în cazul uh, acordului cu Japonia, Comisia este dispusă să renunțe la acea parte în ceea ce privește atingerea obiectivelor de mediu. Dacă se introduce această parte, atunci de ce se face acest lucru? Dacă nu se introduce, deci renunțarea de ce? Și dacă da, cum se va face? Comisia dorește de asemenea consultări publice și un uh, tribunal de arbitraj pentru părțile terțe. Noi dorim o dezbatere între Comisie și Parlament pentru că dacă nu sunt uh, sancțiuni, nu vom putea atinge obiectivele pe care le-am stabilit. În studiul care ne-a fost uh, prezentat, uh, se pare că acordul de liber schimb nu va avea efecte benefice pentru IMM-uri, pentru că creșterea concurenței ar putea pune în pericol situația actorilor de mărime mai mică. Dacă ținem cont de deciziile Curții de Justiție, uh, s-au uh, uh, blocat investițiile uh, din acordul de liber schimb, deci este mult mai ușor să așteptăm sentința Curții de Justiție pentru a vedea ce se întâmplă cu schimbarea sistemului comercial. Doriți să așteptați această sentință din partea Curții de Justiție sau nu? Pe de altă parte, nu se menționează aici dreptul de reglementare și vreau să vă întreb de ce a dispărut această regulă din acordul dumneavoastră. Mulțumesc! Domnule președinte, dragi colegi, așa cum am declarat întotdeauna aici, mișcarea 5 stele crede în comerț atunci când aduce prosperitate și bunăstare și nu atunci când e folosit pentru a reduce drepturile și libertățile cetățenilor. Și din acest motiv eu însă mi-am oferit un aviz pozitiv guvernului meu în ceea ce privește acest acord de parteneriat cu Japonia și acum evaluăm acordul comercial cu Singapore. Subliniez cuvântul comercial, deoarece Singapore e un mic oraș stat, însă pe acolo trec uh, multe fluxuri comerciale din Orient și știm câte avantaje poate aduce acest acord dacă ne-ar permite să deschidem uh, Uh, această, acest acces către această piață. Însă există și anume zone de umbră și sper să am răspunsuri punctuale de la comisie. Acolo, privind cumularea normelor de origine, regulilor de origine. Deci orice produs care a fost transformat, uh, deci care a, um, a fost supus la ultima um, prelucrare în Singapore, poate avea originea Singapore. Și aici e o problemă mare Acum, încă un lucru. Eu am multe îndoieli în ceea ce privește protecția investițiilor. Îndoieli pe care le-am transmis și guvernului meu. Acordul prevede instituirea unui tribunal pentru investiții în care corporațiile vor avea cale liberă pentru a ataca guvernele noastre. Așa cum s-a întâmplat și în cazul TTIP și CETA, nu cred că acordul liber schimb cu țări avansate, unde există stat de drept, ar trebui să conțină astfel de mecanisme. Acestea sunt periculoase atât pentru democrație cât și pentru cetățeni și chiar inutile în astfel de situații. Mulțumesc. Mr. Moise. Domnul Moise. Thank you, Chair. So, first of all, I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc autorilor acestui studiu, care ne arată, din punct de vedere econometric, că acest acord uh, va aduce beneficii ambelor părți, ceea ce era de așteptat. Însă, dimensiunea uh, necuantificabilă a acestui acord este și mai importantă pentru mine. David a spus deja, Singapore este un adevărat hub regional cu previzibilitate mare pentru companiile noastre și mesajul politic pe care îl transmitem într-o lume cu tendințe protecționiste este foarte important. E vorba aici de identitate și de felul în care se autodefinește UE ca un actor global și mai mult decât atât, în cazul Singapore, avem mai mult decât uh, o datorie politică. După uh, un an de probleme din motive uh, politice, uh, și sunt de acord că acordul trebuie semnat cât mai repede cu putință. Aș vrea să cer de aceea uh, comisiei să ne spună ce se întâmplă cu calendarul și dacă există vreun pericol ca uh, acordul să nu fie semnat în octombrie, dacă ar putea exista vreun factor neprevizibil care să intervină. Mulțumesc. Ima, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și reprezentanților guvernului din Singapore. Vă mulțumesc și pentru răbdarea de care ați dat dovadă în uh, cadrul acestui proces atât de îndelung și anevoios. Uh, știm cu toții că consultarea Curții de Justiție a fost una oportună și considerăm că e bine să se separe cele două acorduri, însă, bineînțeles, aceasta a dus la prelungirea procesului. Aș avea și două întrebări pentru dumneavoastră. În ceea ce privește ratificarea celor trei convenții fundamentale ale OIM, convenții care nu au fost încă ratificate, Convenția pentru Libertatea de Asociere, Convenția privind abolirea forței de muncă și discriminare, muncii forțate și discriminarea. Deci, în primul rând, care sunt motivele pentru care Singapore nu a ratificat până acum aceste convenții și uh, dacă există o perspectivă de viitor de ratificare a acestora. În al doilea rând, pentru acordul de investiții, cred că există o adevărată oportunitate pentru ambii parteneri, însă consider că dacă un acord de investiții nu merge mână-mână cu un sistem de recunoaștere a calificărilor profesionale, e foarte greu să uh, își ofere potențialul la maxim. Vreau să vă întreb care este situația în ceea ce privește recunoașterea um, competențelor profesionale uh, între cele două părți, într-un sens și în celălalt. Mulțumesc. Domnul Fielner. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un moment uh, dulce-amar, așa cum au spus colegii mei. Uh, una dintre uh, problemele politicilor comerciale este că negocierile durează prea mult uh, și, de fapt, noi suntem de vină pentru aceasta. Și tocmai din acest motiv, cred că ar trebui să ne gândim, uh, Consiliul, Comisia și cei de aici, care am creat probleme ce ne-au adus în această situație, să se gândească la ce s-a întâmplat. Pentru că am început uh, să negociem un acord uh, în 2007, 2009, după aceea un acord pentru bunuri și servicii 2011. Noi doream să adăugăm investiții. În 2013 am finalizat acordul pentru bunuri și servicii și Singapore dorea să semneze acel acord și după aceea să continue separat cu acordul pentru investiții. Însă nu noi am refuzat. În 2014 am adăugat acordul pentru investiții și ar fi trebuit să spunem, da, e un acord bun, să-l semnăm, însă după aceea am adăugat și Curtea de Justiție și am considerat că Curtea de Justiție trebuia să se implice într-un fel în timp ce uh, Canada nu avea nevoie de așa ceva. Și în 2017 Curtea și-a dat avizul. Însă până atunci doream să redeschidem din nou pachetul pentru a schimba partea de investiții pe care îi obligasem să o facă. Cred că este uh, cel mai prost exemplu uh, asupra felului în care putem face politică comercială și cred că n-ar trebui să se mai repete niciodată așa ceva. Important însă este să nu mai avem și alte obstacole în cursul uh, acestui proces. Câțiva uh, colegi sunt îngrijorați în ceea ce privește convențiile OIM, dar eu uh, um, vreau să vă întreb dacă există probleme sau îngrijorări cu practicile din Singapore, atunci să le prezentați sau dacă nu, să mențineți tăcerea. Deci vă rog să nu mai avem probleme și pe viitor. Mulțumesc pentru prezentare și pentru vizită. Decizia Curții Europene de Justiție, sigur, a durat, dar uh, este important că acum avem claritate și știm cum trebuie să decidem. Așa cum s-a spus, uh, Singapore este o placă turnantă în Asia de Sud-Est, are standarde ridicate și de aceea aș dori totuși să întreb încă o dată de ce cele trei convenții OIM nu au fost încă ratificate, care sunt motivele, pentru că până la urmă este vorba de standarde minime și dacă standardele în Singapore sunt atât de ridicate, acest lucru nu ar trebui să fie o problemă. Aș dori să mă refer și la un al doilea punct în ceea ce privește capitolul cu privire la dezvoltare durabilă. Dacă nu există de sancțiuni în cadrul încălcărilor, ce măsuri și mecanisme sunt necesare sau sunt avute în vedere atunci când se constată astfel de încălcări a standardelor de mediu sau standardelor sociale sau drepturile lucrătorilor? Ce posibilități există pentru că vrem acorduri echitabile bazate pe reguli și de aceea cred că un acord comercial nu poate fi puternic decât atunci când există și posibilități de punere în aplicare. Domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații pe care ne-ați trimis. Doi observații. În primul rând, contextul global și a doua cu privire la abordarea pragmatică de care avem atâta nevoie. Bineînțeles că s-a spus totul, însă vreau doar uh, să-i mulțumesc raportorului domnului David Martin, raportorilor din umbră. Acest acord are o relevanță globală, cu mai multe dimensiuni. E un prim acord încheiat cu un membru ASEAN, însă în același timp uh, avem un context global în care unele țări, iată, construiesc ziduri, însă noi am vrea să construim punți. Și partenerul din Singapore vorbea despre conectivitate. Da, ăsta e termenul cheie uh, în secolul 21. Deci vreau să reconfirm că noi suntem dispuși să facem afaceri. Și prin asta Înseamnă că trebuie să fim foarte pragmatici următoarele săptămâni și luni. Și ajung la următorul lucru, abordarea pragmatică și mă alătur colegului Fielner și celorlalți colegi care s-au referit la faptul că probabil va trebui să vrem să facem presiuni pentru a avea o semnare, pentru, o, um, o, pentru niște negocieri cu privire la investiții, dar trebuie să eliminăm orice barieră uh, Uh, în ceea ce privește aplicarea provizională a acestui acord de liber schimb pentru a ne căpăta din nou credibilitatea în fața partenerilor noștri globali. Și întrebarea mea e pentru comisie. Elemente concrete și simple de calendar. Vă mulțumesc. Thank you very much, Chair. Um, as a... Pedro, mulțumesc. Așa cum au spus deja colegii mei, în legătură cu acest acord comercial și acord de investiții a durat uh, prea mult. E primul lucru pe care trebuie să-l transmitem partenerilor noștri din Singapore. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru voința dumneavoastră politică și pentru abordarea constructivă. Cred că a venit momentul ca Uniunea Europeană să fie loială față de partenerii săi de negociere și asta înseamnă că trebuie încheiat acest proces. Bineînțeles, după tot timpul ăsta rămân încă dezacorduri care sunt importante din punct de vedere strategic. Dar, din punct de vedere economic, există un echilibru, se lansează oportunități pentru ambele părți și asta ar trebui să fie mai mult decât suficient. E drept că între timp s-au schimbat multe în ceea ce privește comerțul internațional și în politica comercială a UE. Și de aceea uneori e mai dificil să evaluezi acorduri care au fost negociate în urmă cu câțiva ani. Însă se pot face îmbunătățiri și pe ultima fază, cum ar fi acordul de protecție a investițiilor. Și putem spune că raportorul nostru David Martin, așa cum a spus domnul David Martin, există mai multe soluții progresive decât uh, la CETA. Nu văd deci niciun motiv pentru a amâna decizia Parlamentului European, mai ales ținând cont de faptul că nu aici se încheie totul. Acest acord uh, ar trebui îmbunătățit și poate fi îmbunătățit pe viitor și vorbind despre îmbunătățiri, am o întrebare față de prietenii noștri din Singapore și anume, guvernul din Singapore intenționează să uh, radifice convențiile OIM, lucru care ar fi uh, binevenit, ar fi privit cu ochi foarte bun de Parlamentul European. Irma, vreau doar să îi semnalez domnului Fielner următorul lucru. Eu vreau să știu exact ce se întâmplă cu convențiile OIM. Acestea constituie nucleul drepturilor de muncă. Dumneavoastră mă întrebați de ce mă interesează asta și de ce solicitam să se ratifice, însă dumneavoastră nu o să mă faceți pe mine să tac în privința asta. Vă asigur de acest lucru. Gracias. Mulțumim. Acum, directorul de la DigiTrade, doamna Maria Martin Bert, este rugată să ne ofere câteva comentarii timp de 5 minute și să ne ofere perspectiva Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-au făcut multe observații cu privire la durata acestor negocieri și la răbdarea de care au dat dovadă toți cei care au fost implicați în acest proces care a durat, din păcate, mult prea mult. Comisia e de acord cu ce s-a spus și, în primul rând, uh, ține acum să-i mulțumească statului Singapore pentru implicare și pentru răbdare. Eu am fost cea care s-a ocupat de fragmentarea acordului general cu Singapore pentru a ajunge la un acord uh, de liber schimb și la un acord de protecție a investițiilor care să corespundă noi noastre abordări și uh, arhitecturi în acest domeniu. Și Singapore ne-a ajutat prin implicarea sa uh, rapidă și prin bunăvoința de care a dat dovadă și țin să subliniez acest lucru astăzi aici. Aș vrea să insist asupra unui punct făcut, ridicat în discuție de mai multe intervenții. Aceste acorduri sunt astăzi mai importante decât au fost uh, atunci când uh, s-au inițiat în urmă cu 5 ani. Din nefericire, lumea s-a schimbat între timp și s-a schimbat în așa fel încât e și mai esențial pentru noi să avem un partener ca Singapore care sprijină liberul schimb, comerțul corect uh, în regiunea sa, dar și la nivel internațional. Și de aceea salut aici importanța jucată de Singapore în uh, discuțiile noastre, dar și la nivel multilateral. Și un alt element pe care țin să-l subliniez e faptul că cu aceste două acorduri vom dovedi în această regiune că ne putem uh, respecta standardele noastre comerciale, dar și cele de protejare a investițiilor. Așa cum a subliniat uh, raportorul, am încheiat acum un model, care e practic un model CETA Plus și care conține toate elementele care asigură transparența și uh, corectitudinea procesului de investiții. Și asta în beneficiul investitorilor, dar și prin respectarea deplină a drepturilor tuturor părților implicate. E un lucru extrem de important, mai ales acum când uh, alții dau tonul și stabilesc standardele și s-a făcut referință la CCTP sau la negocierile în curs cadrul ARCEP, care sunt uh, diferite. Deci e important ca Uniunea Europeană să-și impună propriile standarde în regiune. Prin chiar acestor două acorduri, cel de liber schimb și cel de protecție investițiilor, ne vom consolida prezența în regiune, ne vom spori credibilitatea și pentru noi e un prim acord bilateral și de investiții cu o țară din regiunea ASEAN, lucru care are o importanță majoră. Nu doar pentru că partenerul nostru Singapore este foarte valoros, e un hub în regiune, o treime din um, comerț și investiții sunt cu Singapore, însă să nu uităm că e un pas important către obiectivul uh, final al Uniunii Europene și anume să aibă un acord comercial și de investiții cu întreaga regiune ASEAN. Deci de aceea e pentru noi un pas atât de important. Și acum referitor la calendar, mai mulți um, mi-au pus această întrebare. Noi ne luăm angajamentul să facem tot posibilul și um, sunt destul de încrezătoare când vă spun că am impresia că Singapore de asemenea um, și-a luat angajamentul să facă tot posibilul pentru a evita uh, orice obstacole neprevăzute. Acum ne ocupăm de diferitele versiuni lingvistice. Uh, la Consiliu și în Singapore vom avea termene pentru statele membre pentru a prezenta comentarii până în vară și sperăm că la începutul lunii octombrie Comisiliul să adopte deciziile pentru ca semnarea acordului să aibă loc la summitul ASEAN, care va avea loc pe 18 octombrie, după cum știți. După care acordul va fi transmis ui, ui. And again... Încercăm să facem cât de bine putem și lucrăm cât mai rapid uh, salutăm eforturile făcute de Singapore și vom încerca să ne, ne asigurăm aceste rezultate până în octombrie. Vă mulțumesc foarte mult! So, um... Mulțumim foarte mult! Sperăm să avem un calendar cât mai stabil. Doamna Ruso, doriți să interveniți? Cred că Singapore și Comisia trebuie să răspundă la întrebare. Ok. And then... Foarte bine. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul atât de larg și pentru faptul că dați dovadă de binevoință. Voi face tot posibilul pentru a vă răspunde la întrebări. V-ați referit și la OIM, la convențiile OIM. Eu sper să avem timp și după sesiunea asta să discutăm și să vă exprim. Nu e vorba de a vă câștiga, să zicem așa, încrederea fiecare dintre dumneavoastră. E vorba aici de uh, ceva extrem de important pentru noi, pentru Singapore, e nevoie de ceva care să aibă mm, un rost pentru noi. Nu e doar aici uh, o căsuță pe care o completăm și trecem mai departe. Acum, domnul Kamal a întrebat cum s-au desfășurat um, și care au fost efectele acordului de liber schimb anterioare, mai ales cel cu SUA. S-a dublat fluxul comercial de pildă după acordul de liber schimb cu SUA. Dar asta nu se măsoară doar prin fluxul comercial, investițiile au crescut mult, schimbul de tehnologie și stabilirea de reguli s-a modificat și am ajuns la TTP și la CCTPP și alte aranjamente. Dacă s-au uh, atins așteptările sau nu. Aș spune că da, s-au întâmplat uh, multe lucruri bune. Avem acum o platformă pentru a colabora și soluționa și problemele care inevitabil au apărut. De asemenea, s-a pus o întrebare în legătură cu ICS sau ISDS în Tribunalul de Arbitraj pentru Investiții. Noi nu vedem nimic contradictoriu în ceea ce privește renunțarea la angajamentele noastre față de ICS și ICTS. Până la urmă, ambele sisteme pot uh, conviețui în paralel. Noi am preferat să avem un singur sistem. Am mers către ICS fără nicio îndoială și niciodată nu am ridicat obiecții ideologice. ICS este acum modelul. Însă dacă la nivel internațional, dacă și Canada, de pildă și noi, vom avea un alt sistem multilateral pentru investiții care să oferă mai multă transparență, ne vom putea alătura și noi. De asemenea, s-a făcut un comentariu dacă e nevoie de un astfel de sistem, dar fiindcă economiile noastre sunt avansate. Răspunsul meu merge în două direcții. Întrebați companiile din ambele părți. Întrebați companiile europene când merg în Singapore și în regiune mai ales își doresc să aibă mecanisme de soluționare litigilor, nu trebuie să fie ISDS, ICS sau altul. Își doresc așa ceva sau nu. Eu cred că aceste companii uh, vor vă spune că de când au fost în Singapore n-a existat niciun litigiu. Și e trept și uh, în cazul nostru, când mergem în Europa, însă în regiune poate că nu e chiar așa, dar compania trebuie să vă spună direct. Ele prețuiesc această opțiune. Acum, în ceea ce privește investițiile în UE ale companiilor din Singapore. Niciodată n-am avut motive pentru a avea litigi. Însă poate că îngrijorările vin din partea unor companii majore care sunt implicate în proiecte. Întrebați-vă companiile, întrebați-vă și exportatorii. Ce companii din Singapore sunt atât de mari încât ar putea <laughs> prelua să zicem, o parte mare din piața europeană. Suntem uh, o țară mică cu 3,5 milioane de locuitori. Da, avem o companie aeriană majoră, însă niciodată nu am fost la originea unei dispute uh, de acest fel. Deci vă las să vă gândiți la asta. Acum, referitor la OIM. În primul rând, vreau să vă spun că Singapore are un angajament uh, clar pentru a avea Uh, standarde înalte de muncă și pentru a promova practici progresiste. Nu e doar o declarație. Directorul OIM poate să spună la rândul lui că am făcut progrese. Am spus-o la început și asta. Am făcut eforturi pentru a-i ajuta și pe alții. Da, de multe ori noi facem mai mult decât ceea ce este stipulat în convenție. Până la urmă, pe dumneavoastră vă interesează de ce nu le ratificăm până la urmă. Deci vă voi explica. În primul rând, se îmbină doi factori care ne fac să fim precauți în ceea ce privește procedura noastră, deși ne o revizim. Primul factor. Încercăm să vedem care sunt rezultatele în primul rând. Orice regim, fie că intră în convenție sau nu, dacă duce la rezultate bune pe piața muncii. La ce rezultate ne gândim? O rată mare de angajare, inclusivitate a creșterii, nivele mari de ocupare și, până la urmă, o chestiune existențială pentru noi. Noi nu de noi ne dorim să existe aranjamente foarte clare în care și sindicatele trebuie să aibă un cuvânt de spus în legătură cu practicile de angajare. Și ăsta e răspunsul pentru care nu există vreo încălcare la care v-ați putea gândi dumneavoastră. Deci dacă există dispute, conflicte de muncă, uh, avem un sistem care conține foarte multe platforme tripartite. Deci sindicatele stau alături de patronate și de guvern și de agențiile guvernale și au un cuvânt de spus care e la fel de greu. Și sindicatele sunt puternice, nu am nu cifrele exacte. Oricum, sunt foarte bine reprezentate. Au mare influență și reputație foarte bună în Singapore. Deci veniți și vă vom demonstra asta. Deci noi nu mai intrăm în definiția OIM în ceea ce privește relațiile de muncă. Deci avem un alt sistem. Și ca să revin la convenții, al doilea lucru e reputația pe care o avem. Tot ce semnăm, implementăm pe deplin și ne asigurăm că suntem 100% uh, în ordine și dacă apar probleme, le discutăm. În ceea ce privește convențiile OIM, știți că aceste convenții nu sunt niște documente scurte, e o listă întreagă de obligații cu foarte multe detalii. Am spus mai devreme că a existat o sesiune când uh, doamna Corin Varga, care e directoarea um, Comitetului pentru Standarde Internaționale, și care a fost astfel de altfel astăzi aici, ea spunea că UE semna toate convențiile UE. Însă ce încredere aveți dumneavoastră în faptul că toate statele semnatare le-au <laughs> implementat pe deplin? Deci o întrebare retorică care a fost adresată astăzi aici. Pentru Singapore, pot să vă spun că noi implementăm totul. Atunci ne întrebați de ce nu facem o ratificare oficială. Dar vă voi da două exemple. În primul rând, una din convenții ne solicită să introducem legislația antidiscriminatorie. Dar noi avem un întreg regim. Avem un regim care interzice acum și care descurajează discriminarea. Avem, da, tot felul de scheme, Și nu doar agențiile guvernamentale trebuie să se asigure că se respectă sistemul, ci și sindicatele, lucrătorii în sine o fac. Să de ce nu vrem să oficializăm asta în legislația noastră primară? Pentru că suntem un stat multirasial, multietnic, multilingvistic. Avem o societate și un sistem aparte și nu vrem să mergem pe calea următoare. Atunci când, de pildă, uh, faci public un post pentru uh, un anunț, mă scuzați, pentru un post, spun, caut o persoană care să știe să vorbească chineza. Dar noi nu vrem să avem legislație care să ne împiedice acest lucru. Dacă te uiți la legurile convenției, da, practic am putea să semnăm convenția. Însă spunea metosul nostru și ADN-ul nostru în așa fel încât nu vrem să pierdem ceea ce ne face să fim diferiți. Și vă voi da un alt exemplu. O altă convenție interzice uh, programele noastre de a avea programe de lectură în închisori. ONG-urile, de pildă, de foarte mult timp se implică în închisori. Avem progrese, programe de reabilitare, o rată de reabilitare ridicată. Și la recidivism suntem practic printre cei mai bun, Deci, practic, nu o spunem noi, o spun ONG-urile, instituțiile internaționale. Însă asta înseamnă că pentru noi avem, noi avem, deci, programe de instruire în închisori. De muncă în închisoare. Dar munca în închisori, de pildă, e interzisă de convențiile OIM. Și ar trebui, practic, să renunțăm la asta. Dar nu e vorba doar de programe de, de muncă, e vorba de faptul că de multe ori foști condamnați, mergând închisori, vorbesc cu deținuții. Nu știu, noi ținem cont de specificul nostru, de specificitățile noastre, în primul rând. Nu știu dacă noi ar trebui să fim atât de criticați. Națiunea mea e destul de uh, atent în ceea ce privește aplicarea legii, deci poate că uneori aplicăm totul chiar la literă, însă vă rog, nu trebuie neapărat să mă credeți acum pe cuvânt, puteți să veniți în Singapore să vedeți direct cu ochii dumneavoastră cum stau lucrurile și care e sistemul nostru. David, poți uh, încheia. Văd că trebuie să fiu succint și așa voi și fi. În primul rând, vedem că există un sprijin destul de larg față de acest acord și sunt de acord cu ce a spus Comisia. E mult mai important asta acum, la 5 ani, după ce am avut primul uh, acord și asta pentru că s-a schimbat situația globală, așa cum știm cu toții. Am vizitat de mai multe ori Singapore, am studiat uh, o serie din chestiunile despre care tocmai ați vorbit și vă dau dreptate. Singapore e pedepsită cumva pentru că este o susținătoare foarte puternică a statului de drept și care nu semnează și ratifică ceva decât dacă e sigură că le poate aplica 100%. Când ne uităm la vecini, vedem că mulți au semnat și ratificat uh, convenții OIM, dar Singapore e practic uh, mult pe deasupra acestor state în ceea ce privește standardele aplicate. Dar s-a pus această întrebare, vom transmite mai multe informații. Inma a spus că nu trebuie să ignorăm această problemă, că trebuie să vă încurajăm în continuare să semnați și să aplicați aceste convenții pe deplin, însă trebuie să înțelegeți contextul. În ceea ce privește alte întrebări, doamna Minor a vorbit despre problema mediului înconjurător. Dacă ne uităm la text, partea de mediu e destul de încurajatoare. Bineînțeles, trebuie pus în practică ce scrie acolo, însă e destul de încurajator. În general, Singapore e una din țările din lume care și-a luat angajamentul să reducă cu 36% emisii de oxid de carbon până în 2030 și în acordul comercial există două capitole specifice, unul cu privire la uh, comerț și investiții în ceea ce privește energiile regenerabile deci o încercare de a aborda problema energiilor generabile în context comercial. Din păcate, nu mai am <laughs> notițele mele, dar mai avem și o altă secțiune din acord. 10 aliniate cu privire la modul în care UE și Singapore pot colabora pentru ca uh, comerțul să fie mai uh, prietenos față de mediul înconjurător și Irma vorbea despre recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale. Avem secțiunea 18 care se referă la recunoaștere reciprocă acestor calificări. Există unele excepții locale, derugări locale, însă în general există un cadru de recunoaștere a reciprocă a calificărilor. M-a bucurat să aud că doamna Meghin a vorbit despre partea comercială. Acum, grijorile noastre cu privire la investiții nu se referă la modul în care ar uh, funcționa capitolul de eh, investiții. Deci cei care fac acolo transbordare nu sunt afectați. Companiile care operează în Singapore sunt cele care ar putea uh, da în judecată statul. Și în Singapore nu existat niciodată un astfel de litigiu, deci șansele să existe un astfel de caz sunt foarte slabe. Oricum, acum vedeți că majoritatea parlamentarilor se simt vinovați că v-am făcut să așteptați atât de mulți ani, deci sperăm să se încheie totul cât mai repede, să avem semnarea acordului în octombrie. Eu, unul, voi face tot posibilul ca prin Parlament totul să treacă cât mai repede. Vă mulțumesc foarte mult! Aici se încheie întrevederea noastră. Vă mulțumim foarte mult! Thank you for your... So, dear colleagues, the last item Dragi colegi, ultimul punct pe ordinea de zi. the implementation report on the trade. Raportul de implementare în ceea ce privește um, implementarea pilonul referitor la comerțul acordului de asociere cu America Centrală. Avem fix jumătate de oră. 20 de minute, mă scuzați. 20 de minute. Știți care e situația cu interpreții și conflictul de muncă și așa mai departe. Deci 20 de minute fix. Imediat domnul Reimerberg ia cuvântul, raportorul. Mulțumesc, voi fi succint sau voi încerca. În iunie 2012, UE și uh, America Centrală au semnat un acord de asociere. În uh, decembrie 2012, Parlamentul și-a dat avizul conform. A fost prima, primul acord de asociere de la o regiune la alta. Și acordul se bazează pe trei piloni importanți. Dialogul politic, cooperarea și comerțul, bineînțeles. Raportul de implementare se concentrează pe pilonul comercial. La celelalte prevederi există de asemenea elemente ce țin de comerț și de cadrul instituțional care e relevant în acest context. Pilonul comercial a fost aplicat provizional de 4-5 ani între august și decembrie 2013 de către partenerii latinoamericani. Vreau să vă spun că pentru a ne pregăti schimbul de opinie de astăzi am avut o reuniune cu grupul de monetarizare cu, pentru America Centrală. În iunie, pe 19 iunie, a participat și domnul Alfaro, ambasadorul din Costa Rica. Costa Rica era țara care deținea președinția rotativă în ultimii șase luni acestui grup de monitorizare. Acum, câteva idei din raportul care urmează să fie prezentar, prezentat în octombrie în INTA. Pe 5 decembrie urmând să fie adoptat. În primul rând, Cum afectează acest acord relațiile noastre comerciale? Conform ultimului raport al Comisiei din noiembrie 2017 cu privire la implementarea acordului liber schimb, acordul are un efect de stabilizare. Comerțul bilateral între UE și America Centrală e rezistent, nu a crescut volumul de bunuri și de comerț, ci a rămas stabil, deși contextul internațional a fost neprielnic statistici interesante de la comisie care ne arată că încă mai pot fi îmbunătățite anumite lucruri. La zahăr, de exemplu, s-au uh, folosit toate tarifele, uh, toate contingentele tarifare, în alte părți uh, nu. Sau s-a folosit tot ce prevedea acordul. Acum, de ce s-a întâmplat asta? pot exista motive diferite. Când ne uităm la produsele principale exportate de America Centrală către UE, sectorul central, cum ar fi creveți, uh, ton în conservă, uh, cacao și așa mai departe. Acum noi începem să exportăm mai ales dispozitive medicale, proteze, cum ar fi de asemenea, să nu uităm uh, faptul că ei exportă uh, din ce în ce mai multe produse mm, organice sau certificate. Parfumurile, hidrocarburile, mm, vaccinuri pentru uz uman, produse imunoglobice, folii de aluminiu, benzi. Astea încep să fie exportate mai mult din noi. Acum 26 de miliarde de euro e valoarea exportului UE către America Centrală, iar invers valoarea e de 11 milioane. În ceea ce privește implementarea, nivelul general de angajamente din America Centrală cu privire la implementarea acordului e satisfăcător. Multe chestiuni SPS au fost soluționate, procedurile interregionale și cooperarea interregională s-a îmbunătățit, e mai ușor acum și mai previzibil pentru companiile europene și investitorii europeni să facă afaceri acolo. Însă rămân semnul de întrebare alco, fiscal, um, taxarea alcoolului, încălcarea anumitor uh, legi în uh, Nicaragua și Costa Rica, tratarea lucrătorilor în Honduras, în Guatemala, s-ar putea îmbunătăți Poate că vom avea informații mai multe și din partea comisiei, dacă nu astăzi, poate data viitoare. Pentru noi e foarte important, de asemenea, să se respecte standardele internaționale de mediu și de cu privire la muncă. Încă un element regretabil, încă o dată. Le cer statelor membre să ratifice acordul pentru ca acordul de asociere să intre în vigoare. Din păcate, încă Patru state n-au semnat Belgia, Austria, Grecia și Regatul Unit. Aceste țări nu și-au încheiat procedura internă. America Centrală și-a făcut tot timp toată treaba pentru ca și Croația să poată adera la acest acord. Deci, încă o dată, îndemnăm aceste state membre și parlamentelor naționale să facă, să-și facă treaba. E tot ce am avut de spus astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, le voi spune acest lucru și am spus acest lucru și ministrului uh, din Austria astăzi, însă vom face presiuni în continuare. Inma. Vă rugăm să vă folosiți microfonul. O ia de la capăt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru explicațiile detaliate cu privire la acordul cu America Centrală. Aș începe cu ce ați terminat, cu ce spuneați dumneavoastră în încheiere și ceea ce spunea și mm, reprezentanta președinției austriece, și anume că trebuie ratificat acest acord de dialog politic și cooperare de către toate statele membre. Deci încă mai sunt câteva state care nu au făcut-o. Mai ales uh, acum când situația actuală din uh, anumite state din America Centrală ar mm, face necesară uh, o astfel de ratificare cât mai rapidă. Deci ce nevoie de eforturi pentru ca pilonul comercial să ajute într-adevăr la dezvoltarea durabilă a acestei regiuni și la consolidarea democrației și a coeziunii sociale. Aș vrea să subliniez trei lucruri. În primul rând, și asta e o întrebare pentru Comisia Europeană. Există o discrepanță în ceea ce privește evoluția fluxurilor comerciale în funcție de modul în care evaluăm datorile uh, date de Eurostat, pe de-o parte, și cele de la biroul regional din America Centrală. Conform biroului central, exporturile UE către America Centrală au crescut cu 22% și cele din America Centrală către UE au scăzut cu 17%, ceea ce înseamnă că avem un uh, dezechilibru clar. Însă Eurostat spune că au crescut fluxurile comerciale între ambele părți și că toate țările individual au înregistrat această creștere, cu excepția Costa Rica, din cauza comportamentului unei companii din, uh, ce ține de, care se ocupă de tehnologiile informației. Deci de ce există această discrepanță? Acum, Comerțul cu servicii. Aici parcă e o întârziere în ce privește datele pe care le avem. Ultimele informații le avem din 2014. De ce această întârziere? Cum putem bunătăți calitatea datelor statistice? Pentru ca Parlamentul să poată evalua corect funcționarea acestui acord. A doua întrebare. Mecanismul de stabilizare cu privire la banane a funcționat foarte bine. Monitorizarea a funcționat foarte bine nu s-au depășit pragurile stabilite de mecanismul de salvgardare. Doar Guatemala l-a depășit, însă asta n-a generat nicio problemă ceea ce privește stabilizarea pieței. Și singurul lucru pe care mi-l doresc este să se mențină această procedură de mm, monitorizare, deoarece situația mm, comerțului cu banane e Uh, ceva sensibil pentru anumite state membre și acest mecanism de monitorizare funcționează bine. Acum, capitol dezvoltare durabilă. Vor avea mai multe reuniuni, cum spunea, vom avea Comitetul pentru Comerț Durabil, vom avea și grupul de consilieri, însă reprezentanții societății civile din America Centrală au prezentat o declarație comună în fața Comitetului. Aș vrea să știu care va fi răspunsul Comisiei Europene și când va veni acest răspuns la această declarație. Și de asemenea aș vrea să știu ce crede Comisia Europeană în legătură cu forul de dialog al societății civile care a avut loc, din câte știu eu, în iunie 2018. Și cum anume putem să consolidăm în continuare societatea civilă, să ajutăm instituțiile din America Centrală pentru a atinge democrația, pacea și dezvoltarea durabilă de care au nevoie. Vă mulțumim, mulțumim domnul Jorgensen. Maxim 5 minute. Vă mulțumesc că îmi reamintiți asta. Raportul domnului Berg e foarte complet și mi-a ușurat munca în mod semnificativ. Dumnealui abordează multe puncte generale cu privire la evoluția comercială, lucru la care îmi vreau să intenționam să mă refer. Cu toții salutăm această inițiativă din partea Parlamentului. E momentul bun să evaluăm situația și n-am făcut-o în vrem să o facem în evaluarea de impact pe care nu vom lăsa anul ăsta, dar sperăm ca la anul. General, credem că e un acord care a funcționat pe ansamblu bine Dacă e să ne uităm la fluxurile comerciale, e drept că în general se pare că nu au crescut mult fluxul comercial, ci a rămas stabil. Însă dacă ne uităm puțin mai în detaliu, vedem că în multe domenii comerțul a crescut foarte mult. E drept că exportul din Costa Rica a scăzut foarte mult, deoarece Costa Rica Ehm, a trecut la o altă companie care oferă componente pentru computere, însă dacă ne uităm uh, la lucruri, vedem că au crescut cu 45% exporturile din uh, America Centrală în anumite domenii pe care le spunea, fructe, cafea, dar și uh, dispozitive medicale. Dacă să ne uităm la exporturile noastre, în 2012, anul de bază. Am vândut am multe avioane, nave, aeronave, nave și dacă luăm asta din ecuație, a fost o singură vânzare, vedem că a crescut comerțul cu 24% și în următorul raport de implementare veți vedea cifrele exacte și asta face parte din raportul general implementare. acum ca să îi răspund doamnei Rodriguez Piniero referitor la cifre și statistici, date statistici. Da, e o problemă legată de aceste discrepanțe în ceea ce privește cifrele comerciale. Credem că unul din motive e faptul, vine din faptul că în Panama e o zonă mare de liber schimb, e practic una dintre cele mai mari din lume cifrele Eurostat pe care le folosim uh, țin cont și de exporturile UE care tranzitează prin Panama, în timp ce statisticile din America Centrală consideră acele fluxuri ca intrând direct în țările lor. E drept că e nevoie de date comparabile și consolidate. Și ne vom folosi în continuare de cifrele Eurostat. Vom folosi, avem nevoie de mai multe informații în legătură cu preferințele comerciale și trebuie să colaborăm cu America Centrală. Ei nu au reușit să ne ofere aceste cifre uh, pe care le avem, de pildă, cu Mexicul. Nu e o obligație pentru aceste țări, așa cum e în cazul altor țări cu care am încheiat ulterior acordul de liber schimb. Însă e un alt domeniu în care trebuie să facem efortul pentru a avea date comparabile. Și acum, referitor la servicii, unele cifre legate de servicii nu sunt tocmai actualizate, însă e inerent naturii serviciilor. Datele pot fi compilate relativ mai târziu față de alte sectoare. Da, suntem de acord că funcționa bine acest acord în ceea ce privește comerțul și funcționarea instituțiilor. Putem face și mai multe. Nu ne folosim cotele pe deplin, nici uh, America Centrală. La banane totul a funcționat foarte bine, în cadrul adecvat. Trebuie să facem mai multe și pe partea de implementare, să avem o implementare completă și deplină în toate domeniile, inclusiv pentru dezvoltarea durabilă. Și referitor la acest ultim punct, vă și voi încheia cu asta. Voi folosi toate posibilitățile oferite de acord în domeniu. Deci vom continua să atragem atenția acestor țări asupra faptului că trebuie luat în serios obligația, obli, că trebuie luat în serios obligațiile comerciale și de mediu și că trebuie puse în practică și vom colabora în continuare cu societatea civilă și vom sprijini și finanța proiecte în multe domenii. În domeniul muncii vom colabora strâns cu oim Mulțumim! Panama e reprezentată aici de ambasadorul său, care va avea patru minute la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Say that I think four minutes would be... Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că patru minute ar fi un excesiv de mult pentru mine, pentru că domnul Jerensen și domnul Böge au punctat deja chestiunile pe care am vrut să le subliniez, de aceea prezența mea aici este oarecum redundantă. În orice caz, însă, cifrele comerciale pentru acest acord prezintă o imagine care la prima vedere sunt uh, plictisitoare, dar au fost oportunități de care s-a profitat pe lângă utilizarea tarifelor. Sigur, uh, utilizarea pe deplină a cotelor tarifare este o problemă. Cred că aici uh, e nevoie de mai multă educație, de discuții cu importatorii și exportatorii și în această privință și știu că și colegii mei de la Bruxelles și de la noi din capitală sunt foarte recunoscători pentru programele europene care ne-au ajutat și ne ajută în continuare să promovăm integrarea în, economică în cadrul blocului, unul din domeniile în care încercăm să îndeplinim potențialul acestui acord. Ce mai îmi rămâne de spus este așa cum a punctat și domnul Böge, că am aprecia dacă acest acord ar fi implementat pe deplin, adică dacă toate cele patru sau toți cei trei parteneri rămași vor ratifica acordul cât se poate de rapid și vom face tot posibilul în a vă susține în acest uh, proces orice e nevoie, să discutăm cu oameni, fie că este vorba de parlamentari sau de anumite sectoare economice care uh, s-ar simți afectate, pentru că de aceea suntem aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Böge. Concluzie, un minut? Nu. Bun. Mulțumesc tuturor pentru acest punct. Punctul 22 este punctul meu preferat, diverse, unde nu am nimic. Următoarea reuniune este pe 29 și 30 august și vă urez tuturor o vacanță plăcută. Reuniunea se încheie. Just after summer break, uh, to see some of you